Din păcate, încă o dată, la începutul sesiunii noastre plenare, trebuie să amintim despre victimele unui incident uh, terorist internațional, ceea ce este, din păcate, un lucru foarte trist care ne acompaniază din ce în ce mai des. De data aceasta, nebunia, a, nebunia unora a, a ajuns să omoare două fete, ceea ce nu s-a întâmplat așa cum am fi crezut uh, din întâmplare, ci, uh, din păcate, uh, femeile au fost din nou ținta unor violențe. E vorba de un atentat la o valoare importantă a noastră, la felul nostru de a gândi și la rolul femeii pe care îl are în Europa. Când lovim în femei, lovim în ceea ce este important, ceea ce este uh, esențial în cultura noastră. Uh, iar uh, noi am vrea să ne exprimăm condoleanțele uh, către familiile uh, femeilor, fetelor care au fost omorâte ieri la Marsilia. Vrem să ne exprimăm solidaritatea cu populația orașului Marsilia, populație franceză sau europeană. Și vrem în același timp să ne reafirmăm dorința de a lupta pentru valorile în care credem, nu vom pleca capul, nu vom abandona felul nostru de a trăi, vom merge mai departe până când o să învingem terorismul. Acum câteva minute, prin intermediul unui comunicat, ISIS a revendicat de asemenea și ceea ce s-a întâmplat astăzi la Las Vegas nimeni nu mai put, poate înțelege ce poate să împingă o persoană să comită astfel de acte violente față de alte ființe umane. Oricum o fi, indiferent de originea acestor acte, pentru că guvernul uh, american nu a confirmat încă că este vorba de un act terorist, Uniunea Europeană dorește să exprime solidaritatea și cele mai sincere condoleanțe um, către cei, toți cei care au fost implicați în acest eveniment tragic. Suntem cu toții aproape de victimele inocente, de familiile care suferă pentru că și-au pierdut uh, pe cei dragi în circunstanțe atât de dramatice. Aș dori să mulțumesc foarte mult serviciilor de urgențe care au intervenit cu curaj pentru ca să poată salva să-i salveze pe concetățenii lor. Aș vrea să amintesc de asemenea și de victimele atentatului din Edmonton, în Canada, sâmbătă. Aș vrea să vă rog să putem păstra un moment de reculegere acum în memoria tuturor acestor persoane inocente care și-au pierdut viețile. dichiaro ripresa la sessione del parlamento europeo. declar redeschisă sesiunea parlamentului întreruptă în 14 septembrie 2017. Procesul verbal al ședințelor din 14 septembrie a fost distribuit tuturor. Dacă există observații, vă rog să le faceți acum. Procesele verbale